Dear colleagues, I would like to start the meeting because we are having just one hour. Stimați colegi, aș vrea să începem întâlnirea noastră. Avem 45 uh, de minute care ne-au rămas pentru acest prim schimb de vederi care este foarte important pentru noi. Deci vă propun să adoptăm ordinea de zi și vreau să vă informez că domnul Rüle a făcut o sugestie, este raportorul pentru aviz privind contractele de concesionare care este prevăzut uh, pentru această după-amiază, cum uh, doamna Rüle nu poate să participe după-amiază la ședință. Uh, v-aș propune să încercăm să terminăm voturile puțin mai devreme pentru a introduce acest punct pe ordinea de zi imediat după voturi. Dacă nu, uh, va trebui să rămână după amiază, vom avea schimbul de vederi și o să propunem termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Dacă nu există alte solicitări pentru schimbarea proiectului de ordine de zi, uh, sper că putem să o adaptăm. Adoptăm. Și vreau să vă informez de asemenea că se transmite pe uh, net ședința noastră și trebuie să uh, încercăm să ne și ghidăm după uh, orele care sunt prevăzute pe ordinea de zi uh, pentru a putea să rezolvăm toate subiectele prevăzute. Trecem acum la adoptarea procesului verbal. Este vorba de 11-12 iulie, întâlnirea care a avut loc în acea perioadă și dacă nu există obiecții până la sfârșitul ședinței, considerăm că procesul verbal este adoptat. Procesul verbal pentru septembrie încă nu există la dispoziția noastră. În legătură cu punctul 3 de pe ordinea de zi, nu am comunicări, deci putem trece la punctul 4 de pe ordinea de zi care este deosebit de important pentru întâlnirea noastră. Este vorba despre o întâlnire cu Costis Hatzitakis, ministrul grec al dezvoltării, dar probabil că are și alte competențe în cabinetul grecesc și doresc să îi dau cuvântul lui Costis Hatzitakis pentru a ne uh, împărtăși ceea ce consideră că este deosebit de important de spus. Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să exprim mulțumirile mele tuturor celor prezenți, președintei, doamna Danuta Hübner și tuturor colegilor Înțelegeți cu siguranță că mie mi se pare că uh, este un loc familiar pentru mine. Între 1994 și 2007 am fost membru al uh, Parlamentului uh, European și de altfel am fost și raportor pentru pachetul de măsuri și de reglementare a fondurilor structurale și de coeziune. Și De aceea mă simt uh, familiar cu tot ceea ce găsesc aici, mai puțin acest corp al clădirii care uh, este nou. Uh, altfel, am impresia că până și în componența comisiei există colegi pe care îi cunosc. Ce este diferit este întreaga situație economică. În 2007, când am părăsit Parlamentul, nu uh, ne confruntam cu o criză atât de dramatică. Și uh, noi în țara din care provin suntem în uh, mijlocul acestei crize serioase și trebuie să luptăm din greu pentru a încerca să depășim această criză cât mai repede posibil. Și aș dori să încep intervenția mea referindu-mă la obstacolele pe care le întâmpinăm în Grecia. În mod special, Există trei tipuri de obstacole. În primul rând, trebuie să refacem credibilitatea și încrederea pentru țară. După aceea e vorba de reformele structurale care trebuie să fie făcute și în al treilea rând. Trebuie să rezolvăm problema lichidităților uh, care este esențială pentru economia noastră. Dați-mi voie să mă refer acum la primul lucru, uh, lipsa de încredere pentru că aici este primul pilon al eforturilor noastre și trebuie să vă spun că guvernul grec, primul ministru, cele trei partide care susțin guvernul, cetățenii greci, sunt hotărâți să uh, ducă această luptă. Este lupta generației noastre. Noi știm foarte bine că este esențială credibilitatea. Trebuie să acționăm corespunzător, să demonstrăm hotărârea noastră. Acțiunea hotărâtă este cuvântul cheie pentru noi. Guvernul va ignora costurile politice pe care trebuie să le plătească, dar va adopta toate măsurile necesare pentru a convinge că noi suntem un caz pierdut că suntem o prezență, că dorim să rămânem o prezență în inima Europei, pentru că suntem europeni și uh, dorim să rămânem în Europa și în zona euro. Dacă vom continua să acționăm hotărât, asta va însemna 50% deja din uh, șansa de reușită. Și cred că s-a schimbat climatul după alegeri, noi dorim să continuăm această bătălie în fiecare zi pentru a schimba complet climatul. Deci, primul pilon al eforturilor noastre și în același timp în clipa de față primul obstacol este bătălia pentru a redobândi încredere, pentru a demonstra, pe de altă parte, că suntem demni de încredere și pentru a, ca prin uh, succesul pe care îl înregistrăm să surprindem pozitiv uh, piața, investitorii, Europa. După aceea, fondurile structurale și reformele, mă scuzați, reformele structurale. Uh, este esențial Trebuie să ne îmbunătățim competitivitatea și trebuie să demonstrăm în Ministerul nostru pentru dezvoltare și infrastructură. Avem ambiția de a deveni Ministerul pentru reforme structurale. În august am anunțat 10 obiective concrete care țin de la privatizare până la achiziții publice și de la liberalizarea pieței până la managementul fondurilor structurale. Toate aceste obiective uh, au fost uh, solicitate și uh, anunțate și Comisiei Europene în aceeași zi, ne dorim să numim manager de proiect, coordonator pentru fiecare din obiectivele stabilite și să stabilim câte o foaie de parcurs clară pentru atingerea obligațiilor noastre și pentru a putea să ne atingem obiectivele. Și pot să vă spun că respectăm aceste foi de parcurs și Troica a recunoscut acest lucru. Pot să vă dau câteva exemple. Înainte de toate, există o nouă legislație pentru investiții. În clipa de față a fost configurată și este supusă dezbaterii publice pentru ca procedurile să fie uh, urgentate. Reorganizăm Ministerul pentru a acționa ca și un ghișeu unic și a aproba investițiile strategice. Noi dorim să le oferim investitorilor posibilitatea unei uh, autoanalize și prezentări pentru a reduce birocrația procedăm uh, prin semnarea unui contract cu OECD-ul pentru a uh, ne folosi de instrumentele legate de analiza uh, competitorilor și pentru a evita în felul acesta barierele um, și a permite și organizațiilor internaționale să participe. Noi știm foarte bine că liberalizarea economiei noastre este mai mult decât importantă, atât în ce privește competitivitatea țării, cât și pentru consumatori. În ce privește achizițiile publice încercăm să acoperim golurile prin adoptarea unor măsuri concrete pentru e-procurement. De asemenea, încercăm să urgentăm proiectele de privatizare. În ministerul nostru există și uh, căile ferate și negociem cu Comisia pentru a rezolva problema legată de um, asistența de stat, subvențiile de stat în acest domeniu pentru a putea cât mai repede să pornim la procesul de privatizare. Ar fi multe exemple de dat din cele mai diverse domenii, dar, cum v-am spus, suntem foarte hotărâți să trecem la reforme structurale. Înțelegem că după refacerea încrederii pentru țară, procedarea la Uh, reforme structurale este uh, deosebit de importantă pentru că va uh, ajuta țara noastră să facă față și să depășească problemele serioase cu care se confruntă astăzi. Toate aceste eforturi de refacere a încrederii și de uh, trecere la reformele structurale uh, depind de noi, în esență, de ceea ce facem noi la Atena, în Grecia. Există și un al treilea obstacol, care însă nu depinde de noi. În esență, depinde de dumneavoastră, de cei de la Bruxelles. Și mă refer la uh, problemele legate de lichidități. Este probabil problema cea mai importantă pe care o întâlnim în Grecia. Pentru că după reducerile care s-au operat în uh, primăvara trecută, um, băncile noastre acum sunt un fel de scoică goală, nu pot să acționeze eficient. De aceea acordul cu Troica pentru a obține o recapitalizare a sectorului nostru bancar este o precondiție pentru a putea rezolva problema lichidităților. Dar avem și arieratele. Banii pe care sectorul public trebuie să îi plătească sectorului privat. Și acest lucru depinde de acordul cu Troica pentru ca uh, lucrurile să poată să se deruleze cum trebuie găsim lichidități. fără lichidități, noi nu vom putea să ne uh, susținem eforturile și nu vom putea crea condițiile de creștere economică. Nu trebuie să ne iluzionăm, trebuie să combinăm măsurile de austeritate cu măsuri de creștere economică. Astfel, altfel, măsurile de austeritate nu vor putea să funcționeze adecvat. Cum spuneam, suntem dispuși să luăm aceste măsuri severe de austeritate, pe de altă parte, însă dumneavoastră trebuie să înțelegeți că trebuie să uh, configurăm un pachet de creștere pentru țara noastră și uh, dacă uh, nu se va uh, realiza acest desiderat, eșecul Greciei poate deveni un eșec pentru Europa, iar eșecul nu poate fi o opțiune. Deci noi avem un acord cu Troica pentru a încerca să rezolvăm și problema lichidităților și pentru a avea un nou start pentru sectorul nostru bancar. În același timp, Europa trebuie să își onoreze promisiunile, un fel de plan Marshall pentru Grecia. Nu vorbim despre bani proaspeți pentru că înțelegem și care sunt dificultățile parlamentelor naționale pentru a um, vira bani spre Grecia. Dar vorbim despre o abordare cu adevărat europeană din partea Bruselului, iar exemplul cel mai specific este cadrul financiar multianual. Știu că aveți discuții, negocieri pentru a prezenta lucrurile cât mai diplomatic în ce privește perioada următoare de uh, programare. Iar când săptămâna trecută am fost la Bratislava pentru a discuta acest subiect cu cei care sunt prietenii coeziunii, ce se va întâmpla cu următorul cadru financiar multianual. Uh, ceea ce se va întâmpla în Grecia, aș putea spune că uh, este bizar. Suntem țara cu cele mai dramatice reduceri, conform propunerii făcute anul trecut de către Comisie. Avem reduceri până la 40% în comparație cu perioada actuală. Veți înțelege cu siguranță că nu putem să justificăm uh, o atare abordare. Știu, Comisia încearcă să aplice metodologia de la Berlin adoptată în 1999 se ține pe, seama de statisticile pentru perioada 2007-2009, dar aceasta este o perioadă anterioară izbucnirii crizei, deci este perfect irelevantă pentru noi. Anul acesta este cel de-al cincelea an consecutiv cu o recesiune cumulativă de 25%, iar această recesiune, într-un fel, nu, este, nu se ține seamă de ea în niciun fel. Deci, ă, dacă luna viitoare se decide alocarea de fonduri fără a se ține seama de acest factor foarte important, nu cred că va fi bine, pentru că noi trebuie să prezentăm compatria- compatrioților ă, noștri o atitudine ă, solidară din partea Europei, iar dacă reducerea pentru fonduri de 40% uh, va fi vis-a-vis -vis de Grecia, nu cred că uh, denotă o asemenea solidaritate și este mult mai mare decât în comparație cu alte țări. Vreau să vă spun că suntem hotărâți să luptăm pentru țara noastră, pentru că este o țară pentru uh, generația uh, actuală și cea viitoare. Deci noi și primul ministru suntem dispuși să ignorăm costurile politice și să luăm toate măsurile fiscale necesare pentru uh, a ne confrunta cu această criză. Sunt prezent în mijlocul dumneavoastră pentru a vă spune că am luat decizii în acest sens. Suntem hotărâți să continuăm reformele structurale, să liberalizăm economia noastră și să facem Grecia competitivă. Suntem hotărâți să ne asumăm costurile ă, politice, dar este nevoie de solidaritatea dumneavoastră. Austeritatea trebuie să ă, să fie însoțită și de un pachet real de creștere și pentru a putea realiza acest deziderat, ă, probabil că primul lucru pe care trebuie să-l facem împreună este să avem o adevărată coeziune pentru perioada următoare de programare. În esență, ceea ce vreau să vă spun este că, și nici nu vreau să insist prea mult pe această idee, Grecia are nevoie de solidaritatea Europei, acest lucru este limpede, și sunt uh, sigur că în acest Parlament mesajul este bine înțeles și aș vrea să vă spun clar că suntem hotărâți să facem tot ce stă în puterea noastră. Veți vedea în lunile următoare hotărârea guvernului grecesc că am învățat din lecțiile trecutului, că am decis să devenim o țară europeană cu o economie competitivă, că suntem hotărâți, cum spuneam, să uh, nu ținem seama de costurile politice pe care s-ar putea să le plătim, dar nu putem acționa singuri. Grecia are nevoie de solidaritatea Europei și sunt uh, convins că dumneavoastră sunteți dispuși să ne acordați această solidaritate. Thank you, Minister, very much. Mulțumesc foarte, da, Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Aș dori să vă anunț că mai avem jumătate de oră timp pentru discuții. Și cei dintre dumneavoastră care doresc să intervină, vă rog să-mi semnalați acest lucru. Înțeleg că coordonatorii doresc acest lucru, domn Toni Crața și mulți colegi din Grecia de asemenea. Aș dori să vă rog să nu depășiți uh, două minute, pentru că altfel domnul ministru nu va avea posibilitatea să vă răspundă și după aceea va trebui să începem cu votul. Așadar, vă rog să nu țineți uh, <clears throat> discursuri lungi. Uh, domnule Lambert, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Putem păși pe urmele uh, care ne-au fost transmise de Costas pentru a fi eficienți în mesajele noastre. <clears throat> Mai sunt însă niște secrete, Costas, din uh, perioada trecută. Acum avem uh, codecizie și practic negociem cu Consiliu. În vremea când erai tu aici, era procedura cu consimțământ. Uh, E un secret cum la vremea respectivă ai putut gestiona situația pentru că nici acum nu e ușor să ne luptăm cu Consiliu. Avem această experiență. Important este să aflăm toate informațiile direct de la uh, dumneavoastră. Și vreau să vă întreb, cum considerați că modificările pe care le-am adus recent la regulament pot oferi o mai bună posibilitate Greciei pentru a absorbi fondurile existente. Am avut mai multe întâlniri aici cu um, echipa specială, Task Force. Ne-am deplasat în Grecia pentru a vedea cum funcționează lucrurile. Poate ne puteți uh, furniza mai multe informații cu privire la agenda privind politica de coeziune. Și ultimul punct, în ceea ce privește solidaritatea. Da, Există prietenii coeziunii, există prieteni pentru o dezvoltare coerentă în politica de coeziune. Și auzim acum că în zona euro cei care abordează problemele financiare în momentul de față merg atât de departe încât spun că da, în zona euro ar trebui să avem o influență mai mare asupra bugetelor ceea ce ar putea însemna sfârșitul erei de coeziune. Noi să ne dorim o abordare comună, lucrăm în spiritul dumneavoastră și nu vom da înapoi. Mulțumesc, doamna Creel. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. E o plăcere să vă revedem aici și vă doresc mult succes pentru activitatea dumneavoastră în slujba țării dumneavoastră și vă puteți, și puteți fi sigur că această Comisie pentru Dezvoltare Regională va susține Grecia în viitor. Așa cum spunea și Lambert, vă urmărim uh, de aproape uh, avem procedura de codecizie acum, nu simplifică lucrurile de fiecare dată, dar încercăm să ne facem treaba bine și, evident, trebuie să ne luptăm pentru cadrul financiar multianual și nu e ușor. Și aveți dreptate. Cred că avem nevoie de mai mulți bani, dar Consiliul și prietenii unei cheltuiri mai judicioase încearcă să reducă aceste fonduri. Asta este situația în momentul de față. Însă să sperăm că vom avea succes și chiar și cancelarul german uh, spune în momentul de față că nu este este posibil uh, ieșirea din criză doar prin măsuri de austeritate, ci că trebuie dublate și de creștere. O întrebare din partea mea. L-am întâlnit uh, pe domnul Horst Reichenbach în calitate de șef al acestei echipe speciale din Grecia. Ne puteți uh, spune cum au demarat uh, lucrurile, care, cum se derulează activitatea acestei echipe speciale pentru economia Greciei și în lupta pentru combaterea șomajului. Ce am putea face uh, mai mult ca să vă susținem în lupta dumneavoastră împotriva crizei? Mulțumesc, domnul Logi Flasek. Mulțumesc. Uh, aș dori și eu, la rândul meu, să îți urez binevenit, Costas, aici în Parlamentul European. Întrebarea mea este foarte succintă. Știu că aveți o legătură foarte strânsă cu Cipru. Aveți o legătură specială sau vreo negociere specială care vă poate ajuta în rezolvarea acestei situații, pentru că, evident, ei dețin președinția. Uh, mulțumesc din partea verzilor. Mulțumesc, că bine ați venit, domnule ministru. ne confruntăm cu o situație foarte dificilă pentru uh, Grecia, dar uh, e valabil pentru toate piețele financiare din Europa. Am spus că măsurile financiare nu uh, trebuie folosite doar în vederea evaluării, ci trebuie dublate și de măsuri economice pentru stimularea economiei și a ocupării forței de muncă. În această comisie am spus tot mereu că ar trebui adaptate condițiile pentru a ajunge la o valoare adăugată pentru Europa. Multe din uh, cele ce se fac în Grecia nu au legătură cu perspectivele europene. Multe din cele discutate aici, uh, negocierile pe marginea contractelor colective de muncă, nu prea se leagă de tema coeziunii. Apoi, în al doilea rând, ne temem de următorul lucru. Pentru a depăși criza, există așa numită procedură uh, accelerată, fast track, cu multe acte normative care sunt adoptate. Nu credem că aceasta este direcția cea bună. Parlamentul European consideră că criza trebuie abordată și prin mai multă coeziune socială. Și în ceea ce privește privatizarea, în ceea ce privește uh, operatorii din domeniul apei. E vorba de articolul 158 din tratat, Comisia spunând că e nevoie de o poziție neutră în ceea ce privește gestionarea apei, atât în sectorul privat cât și în sectorul public. Parlamentul European a adoptat uh, în acest sens uh, un raport unde s-au formulat anumite întrebări. În ceea ce privește IMM-urile, ați vorbit de perioada uh, precedentă de finanțare, dar și de actuala fondurile ISPA practic nu au ajuns la IMM-uri. Cei care doresc să iau un credit de la bancă nu au acces la finanțare și cred că și aici trebuie să fim atenți în negocierile cu Comisia pentru că, până la urmă, ei constituie uh, și raspinării pentru o economie. De, de asemenea, trebuie făcute eforturi pentru ca fondurile publice să nu fie folosite doar pentru uh, măsuri care să ajute uh, șomerii, ci pentru crearea de locuri de muncă. Mulțumesc, vă rog să fiți uh, cât se poate de succinți. Mulțumesc. Uh, Doamnă președinte, ne bucurăm, domnule ministru, că ați venit astăzi în mijlocul nostru. Practic, uh, ați revenit acasă pentru că v-ați adus uh, contribuția la multe dintre actele normative din trecut în domeniul politicii de coeziune. Spuneați că pachetul de creștere ar trebui să fie unul real de creștere pentru țara noastră pentru a stimula economia și a putea continua reformele structurale care sunt necesare astăzi. Poate că puteți să ne mai confirmați încă o dată uh, ce măsuri s-au luat pentru a putea îmbunătăți absorpția fondurilor, un lucru important pentru stimularea economiei din Grecia. Mai avem și, am avut și noi o contribuție pozitivă în ceea ce privește colaborarea cu BEI și în acest context se vorbește tot uh, mereu de o tergiversare la nivelul uh, comisiei noastre regii. I-am invitat și pe reprezentanții echipei speciale Task Force și am vrut să vedem în ce măsură a evoluat situația și cum anume putem contribui și noi, pentru că, domnule ministru, și noi dorim să ne consultăm în continuare, dorim să se ajungă la rezultate și, în special, să se poată pune în aplicare la nivel local. Mulțumesc uh, foarte mult, vă dau acum cuvântul pentru răspuns. Um the questions regarding uh... Întrebările referitoare la fondurile structurale, managementul lor și rata de absorpție sunt întrebări care au venit din partea doamnei Crața și din partea domnului Van Nistelrooy. E bine, să știți că noi trebuie să luptăm pe mai multe fronturi. Mai întâi trebuie să facem o simplificare a procedurilor din întâmplare, chiar mâine am o conferință de presă în care voi anunța primii pași pentru simplificarea și mai mare a procedurii de accesare a fondurilor. Asta ca să îmbunătățim absorpția fondurilor structurale. Există deja un acord, un uh, protocol prin care ne angajăm să simplificăm uh, la maximum uh, și în întregime procedurile până la sfârșitul acestui an. În al doilea rând, avem uh, deja manageri de proiecte care vor lucra cu aceste fonduri și sperăm ca și ei să poată să aducă un progres semnificativ în viitorul apropiat. În al treilea rând, în ce privește rata de absorpție, Noi uh, încercăm să facem tot ce putem. Trebuie să vă spun că, în ciuda imaginii negative pe care o are țara noastră, chiar și în ce privește rata de absorpție, noi suntem peste media europeană. Repet, suntem peste media europeană. Avem o rată de 45%, în timp ce rata medie la nivelul Uniunii Europene este de 41% mai ales în ce privește FEDER. Avem o rată de absorpție în Grecia de 49% în raport cu 48% Germania și 41% media la nivelul Uniunii Europene. Iată, aceasta este situația reală în ce privește absorpția. Acum, doamna Crel, dumneavoastră ați uh, cerut o mai bună cheltuire a fondurilor. Da, și eu sunt pentru acest lucru. Dar o mai bună cheltuire nu înseamnă neapărat o cheltuire mai mică, o cheltuială mai mică. Um, trebuie să ținem cont de faptul că PIB-ul a scăzut. Dacă se reduce și pachetul de coeziune, asta înseamnă că noi pierdem bani din două locuri în același timp. Trebuie să înțelegeți acest lucru. Da, noi cooperăm cu uh, grupul operativ, acel task force, iar cooperarea este utilă, fructuoasă pentru noi. Ei uh, nu intervin peste tot, ci doar în sectoarele în care intervenția are o valoare adăugată, de pildă la cartea funciară, promovarea exporturilor, acordarea de asistență tehnică pentru simplificarea procedurilor, pentru uh, cadrul de sprijin a comunităților. Pe noi ne bucură această modalitate de cooperare și cred că domnul Achenbach a și spus acest lucru public. Domnule Vlasac, m-ați întrebat de Cipru. Cipru deține președinția actualmente, însă nu poate să-și impună uh, părerile asupra celorlalte state membre. Până la urmă, noi trebuie să lucrăm printr-un acord, prin consens. Trebuie să găsim un compromis la nivel european. Da? Un compromis european și nu un compromis care să se bazeze pe opinii naționaliste care merg împotriva ideii de construcție europeană. Domnul Hrisoielos mi-a pus uh, câteva întrebări. Uh, stimate domn, vă rog să fiți sigur că noi ținem cont de dimensiunea de mediu și noi cred că suntem suficient de sensibili la aceasta. Sigur, trebuie să atragem investiții în țara noastră și nu se pot face investiții fără investitori. Nu putem să avem uh, oameni uh, ocupați în câmpul muncii dacă nu avem angajatori. Nu putem să înregistrăm creștere sau dezvoltare fără să asigurăm competitivitatea. Pe de altă parte, trebuie să protejăm și mediul înconjurător. Deci, ținem cont de toate prevederile din Constituția Elenă, de toate deciziile luate de Curtea Supremă, Curtea Administrativă Elenă, în acest sens. În ce privește IMM-urile, ca să răspund atât de domnului Hrisogelus cât și domnului Crața, cu excepția programelor uh, care vizează direct IMM-urile și care sunt destul de numeroase, care, din păcate, sunt uh, amenințate de problema lichidității. IMM-urile nu își mai pot plăti uh, contribuțiile. Trebuie să ținem cont de acest lucru proiectele finanțate din fonduri structurale pentru IMM-uri cer o contribuție și din partea IMM-urilor. Dar din cauza că există o problemă a lichidității, multe IMM-uri nu-și mai pot achita contribuția ce le revine. Noi facem tot ce putem pentru a rezolva problema. Bun, deci cu această excepție, noi încercăm să ne folosim de prevederile adoptate de Parlamentul European ce privește instrumentul de partajare a riscurilor. Negociem cu Banca Europeană de Investiții și, în principiu, am căzut de acord să finanțăm un proiect de până la un miliard. Acolo vom folosi fonduri structurale ca o garanție colaterală pentru a putea lansa proiectul. Deci suntem în curs de negociere și sperăm să putem obține rezultate concrete pentru IMM-uri până în luna noiembrie. Vom continua strădanile noastre, dar e greu să știți pentru că trebuie să operăm într-un mediu economic, financiar extrem de dificil pentru noi. Dar nu avem altă alternativă. Trebuie să continuăm să ne luptăm pe această cale, pentru că, după cum ziceam, e o luptă pe care o ducem pentru țara noastră. Președinte, mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Ultimii patru vorbitori, domnul Angurakis. One minute, if I can... Câte un minut fiecare. Ευχαριστώ, θα είναι ελληνικό το λεπτό. Ε, κύριε Χατζηδάκη, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Βέβαια, εσείς αναφερθήκατε κυρίως στην, στη γενικότερη... Mulțumesc. În prezentarea dumneavoastră ați uh, vorbit în principal de politica guvernului. Noi, în Parlamentul European, vedeți, vedem că vă confruntați cu dificultăți majore și nu s-au putut obține încă rezultatele vizate și nici în Parlament nu au putut fi luate anumite decizii. Doamna Merkel s-a deplasat în, uh, la Atena Uh, spunând că trebuie acceptate costurile uh, politice, așa cum ați spus și dumneavoastră. Apoi, ați mai vorbit și de echipa specială, Task Force, care se ocupă de Grecia. Dar se pune întrebarea încotro trebuie direcționate fondurile financiare. E vorba de măsurile politice decise de guvern. Ați spus că 10% din uh, fondurile vizate vor fi direcționate către IMM-uri. Mă întreb dacă aceasta se numește politică de coeziune, pentru că măsurile care sunt folosite în sfera acestei politici nu prea se potrivesc cu măsurile pe care le propuneți dumneavoastră în domeniul concurenței. Credem că în domeniul competitivității ar trebui făcute mai multe. În final, v-aș ruga să ne spuneți care este motivul pentru această reducere de 40% a fondurilor de coeziune pentru Grecia. Thank you. Mulțumesc, Moita Leva. Da, o scurtă observație. Aici, în Parlamentul European, se tot vorbește despre măsuri de austeritate și întotdeauna vorbim despre ele și despre pactul social, cel puțin la socialiști. Adică um, se dorește o combinare a măsurilor de austeritate cu cele de creștere. Însă Comisia noastră, Regii, este cea care a luat acțiune pentru prima dată în acest an când am adoptat un document ad hoc referitor la instrumentele financiare inovatoare care ajută Grecia să își reabiliteze căile ferate. Danuta Hübner s-a implicat și uh, am constatat că era cea mai rapidă soluție pe care am fi putut-o găsi pentru Grecia. Pe mine, scuze, mă interesează acel procent de 40% pe care îl menționați în legătură cu fondul de coeziune. Uh, știu ce vreți să ziceți. Eu sunt din Slovenia și am o rată asemănătoare la momentul de față. Și uh, dacă s-ar pierde 40% din banii de coeziune, ne-ar afecta foarte mult. Mulțumesc. Ian Olbricht. Ian. Sorry, this is just debate about the structure. E o dezbatere despre fondurile structurale, să știți, nu șușoteam altceva. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru că ați venit. Mai întâi de toate, vă împărtășesc viziunea și cred că este absolut crucial să refacem încrederea. Dacă există credibilitate, va exista și lichiditate. De aceea, eu nu sunt surprins în mod special uh, de faptul că am auzit acum 5 minute și am auzit și de multe alte ori că mesajul ar fi următorul. Cei mai mari beneficiari ai fondurilor structurale sunt cei care pierd cel mai mult astăzi. Întrebarea pe care trebuie să ne punem este ce s-a întâmplat? Deci e important ca dumneavoastră și noi toți să dovedim că toate aceste pro- probleme nu se datorează politicii de coeziune, pentru că acesta e argumentul invocat de tabără adversă. E vina politicii de coeziune politicii de coeziune și deci ea ar trebui să fie redusă pentru ca fondurile să poate fi cheltuite mai bine. Nu, nu există nicio legătură între cele două. Întrebarea mea este, Dumneavoastră ați venit aici nu doar ca să ne explicați situația Greciei. Din ce ne privește, sunteți și membru în Consiliu, așa că vă întreb, sunteți gata să ne sprijiniți pe noi în Consiliu? Există câteva elemente de negociere în domeniul concurență la care noi ținem foarte mult. Noi suntem gata să luptăm pentru politica de coeziune. Acesta este un interes comun pentru noi. Sunt două elemente care nu pot fi amestecate. E clar că trebuie neapărat să acordăm sprijin acum Greciei și, pe termen lung, Grecia rămâne membru al Uniunii Europene și deci va beneficia de politica de coeziune. Acestea sunt cele două elemente importante și acesta ar fi mesajul meu către dumneavoastră. Contez pe dumneavoastră în Consiliu atunci când ne vom lupta pentru fondul de coeziune. Există miniștri care nu înțeleg la ce servește politica de coeziune și dumneavoastră da, așa că contăm pe dumneavoastră. George Stavrakakis. Mulțumesc foarte mult Vă salut ca venirea în mijlocul grupului nostru. Ați fost foarte activ cu ani în urmă în această comisie. Aș dori să mă refer la fluxul de bani și uh, în legătură cu poziția doamnei Crața și aștept răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc. First, as regards the uh, question of Mr. Agurakis, I would like... În legătură cu prima întrebare, aș vrea să spun că plățile în avans pentru companiile de construcții uh, au fost ridicate la 10%, ele înainte erau 6% aceste avansuri, pentru a susține uh, într-un fel lipsa de lichidități de pe piață. Când vorbim despre companii, vorbim despre uh, locuri de muncă în același timp, despre oameni, uh, nu putem avea angajați fără angajatori. Și trebuie să ținem seama de acest lucru pentru a rezolva problema lichidităților. Dacă avem o abordare dogmatică, subminăm eforturile legate de crearea de locuri de muncă în țara noastră. Eu înțeleg că dumneavoastră aveți o cu totul altă abordare, dar asta nu înseamnă că eu nu țin la punctul meu de vedere. Aș dori de asemenea să vă spun cu tot respectul pe care vi-l port, că acest guvern a fost ales cu trei luni în urmă și uh, reprezintă uh, o susținere de aproape 50% din voturi, deci este un guvern puternic. Și suntem hotărât să luăm toate măsurile necesare pentru a putea să susținem interesul țării noastre și a cetățenilor greci, așa cum înțelegem noi aceste interese. În ce privește întrebarea doamnei Cliva, apreciem poziția Parlamentului European și al acestei comisii în ce privește reglementările privind fondurile structurale cu toate prevederile menite să accelereze absorpția uh, banilor și a putea face față provocărilor determinate de criză. Și uh, sigur, problemele sunt similare cu cele din țările dumneavoastră, dar pe mine mă interesează totuși în mod special problemele de la noi. Eu reprezint țara noastră și nu uit ceea ce am spus. Pentru a putea avea Europa puternică, trebuie să avem o puternică politică de coeziune, pentru că altfel piața unică nu poate să funcționeze. Trebuie să existe o echilibrare prin politica de coeziune. Acesta a fost visul lui Jacques Delors, a fost visul părinților fondatori ai Europei și uh, în acest vis cred și eu. Domnul Olbrecht, într-un fel, uh, ați primit un răspuns. Spuneați că sunteți și membru al Consiliului. Nu, eu mă simt mai degrabă membru al uh, Parlamentul European decât să mă simt membru al Consiliului European. Și vă rog să mă credeți că nu am uitat uh, care au fost convingerile mele din trecut. În, pe 6 noiembrie vom avea la Nicosia, la, în Cipru, uh, o reuniune a Consiliului și acolo, bineînțeles, că voi susține toate aceste idei și uh, nu doar în interesul Greciei, ci în favoarea politicii de coeziune, pentru că aceasta este o precondiție pentru Europa să devină mai puternică în această perioadă de criză. Da, văd că oamenii intră în sală deja pentru voturi, deci va trebui să închei. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc președintei. Am cooperat cu domnia sa când am fost coordonator uh, al grupului IPP și când domnia sa uh, răspundea de problemele fondurilor structurale. Cred că vom putea continua această cooperare pentru a ajunge la rezultate pozitive pentru statele membre ale Uniunii Europene și pentru Europa, casa noastră comună. Mulțumesc, domnule ministru. Aș dori să informez pe colegi că Raul Prado este directorul în Comisia pentru Grecia. Nu știu dacă nu. Doriți un minut, vă rog, dar nu mai mult de un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Da, voi recurge la foarte puțin timp. Doresc să mulțumesc domnului ministru pentru dezvoltare, pentru prezentarea sa și pentru claritatea și francheța acestei prezentări. Nu pot decât să confirm că în ce privește politica de coeziune, noi susținem ideile pe care domnul ministru le-a expus și propriile noastre priorități sunt aceleași cu ale domniei sale, dorim să uh, îmbunătățim deja o serie întreagă de măsuri care se află în derulare, care au fost uh, decise în colaborare cu guvernul grec. Iar a doua prioritate pentru noi este să contribuim la renoirea fluxurilor de lichidități înspre întreprinderi, înspre angajați, uh, pentru că trebuie să creăm un uh, sistem mai eficient și cea de-a treia prioritate este să contribuim la simplificarea procedurilor noastre. Sigur că nu putem reacționa întotdeauna în sistem de urgență. Există o serie întreagă de dificultăți ca uh, numărul de delegaților care toate trebuie să ia decizii în acest sens. În final, voi spune că noi colaborăm foarte strâns cu autoritățile grecești pentru pregătirea următoarei perioade de programare a bugetului și uh, noi uh, cred că vom încerca să facem tot ce ne stă în putere în cadrul competențelor pe care le avem pentru ca măsurile și finanțările care vor fi acordate să permită o redresare a Greciei. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule ministru. Da, este clar că în Parlamentul European există un angajament în acest sens, dar și al directorului din comisie care răspunde de țara dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, Stimați colegi, înainte de a trece la voturi, vreau să vă spun că avem o mică problemă. legată de faptul că uh, deja modul așezării în sală a fost uh, configurat conform reuniunii din această după-amiază, ceea ce va îngreuna uh, voturile. Rog pe coordonator Lambert, a făcut deja acest lucru. Dacă puteți să, eventual să vă deplasați în sală, să vă mitați, uh, mai, mutați mai spre centrul sălii, ca doar coordonatorii, dacă s-ar putea, acolo unde vizibilitatea uh, dumneavoastră pentru noi este uh, facilitată, pentru că ă, trebuie să rezolvăm un număr mare de voturi astăzi. Se pare că unii coordonatori nu reacționează, înțeleg că nu vor să se mute pe alte locuri, sper totuși să o facă. Mulțumesc. Constanze would like to say something. Constanze dorește să spună ceva. Mulțumesc, Danuta. Pregătirea voturilor pentru astăzi a fost foarte dificilă și aș vrea să mă refer la trei aspecte. Până acum 5 minute uh, am mai primit modificări la listele de vot, dar nu poți lucra așa când e vorba de un număr atât de mare de rapoarte. Uh, Asta e prima observație. Cea de-a doua. Sigur că mie îmi place să mă bazez pe colegii mei, raportori și raportori din umbră, dar e foarte greu când ai amendamentele de compromis disponibile doar în limba franceză. Poate că pe viitor ar fi bine ca ele să existe și în engleză, pentru că altfel chiar este foarte greu. Și în al treilea rând, problema cea mai dificilă pentru prima dată avem trei sau patru rapoarte cu număr mare de amendamente care au fost avansate de către colegi um, și secretariatul a considerat că aceste amendamente depășesc competențele Comisiei Regii. În grupul nostru politic ieri am vorbit despre asta. Nu împărtășim 100% punctul de vedere al secretariatului. Ar fi dificil să discutăm astăzi mai aprofundat despre aceste aspecte. Dar tot aș vrea să știu ce reguli se aplică, cum se iau asemenea decizii. Pentru că dacă în domeniul dezvoltării rurale, dacă îți dorești să dispui de bani, Sigur că vrei să elimini acele aspecte care nu sunt relevante pentru dezvoltarea rurală, dar um, există, um, sigur, um, și alte opinii. În general, este dificil să accepti deciziile luate de secretariat. Acum trebuie să ne mulțumim cu ele, pentru că e foarte greu în timpul voturilor să mai încerci să impui modificări, dar poate că secretariatul ne va pune la dispoziție la un moment dat totuși o schemă uh, de criterii după care se ghidează când ia asemenea decizii. Mulțumesc, Constanțe, dacă îmi permit să răspund la ultima problemă menționată de tine, în ce privește neadmisibilitatea anumitor amendamente. Știți că, în ultima instanță, eu împreună cu secretariatul trebuie să decid. Ne-am discutat despre aceste lucruri de câteva ori în ultimii doi ani dar este pentru prima dată când s-au concentrat atât de multe subiecte. Dar au mai fost situații și în trecut în care alte comisii au votat uh, pe marginea unor uh, probleme care țineau mai degrabă de Comisia Regii. Există și conferința președinților uh, în care am încercat să elucidăm aceste lucruri, pentru că au fost uh, asemenea probleme care au mai fost menționate și de alte comisii. Deci, ă, noi trebuie să respectăm regula că trebuie să ne concentrăm avizele pe acele aspecte care sunt strict legate de domeniul de competență al comisiei noastre. De aceea trebuie să analizăm și amendamentele din această perspectivă și am decis și aș vrea ca dumneavoastră să mă susțineți, să ne angajăm să respectăm această regulă și pe viitor. Uh, situația de astăzi, sigur, este uh, puțin excepțională, dar, uh, sigur, am decis destul de târziu, trebuie să recunosc, când am realizat ce mult aceste amendamente se află acum la vot. Dar uh, poate că va trebui ca abordarea noastră să fie mai rigidă pe viitor în legătură cu aceste aspecte. Avem o situație legată de amendamente este în care amendamentul era atât de clar inadmisibil uh, pentru că ținea de competența altor comisii, încât era clar că nu putem să îl acceptă. Dar au existat și cazuri în care lucrurile nu erau chiar atât de limpezi. Sigur că s-ar fi putut aduce argumente pro și contra, ar fi existat anumite legături indirecte cu domeniul nostru de competență. Deci uh, au fost într-un fel la granița dintre uh, domeniul uh, nostru de activitate și al altor comisii. Dar în cele din urmă am decis uh, să se decidă în grupurile politice și de către coordonatori din perspectivă politică legată de acele amendamente, pentru că din punct de vedere legal erau clare, dar din punct de vedere politic nu erau 100% clare. Deci dumneavoastră trebuia să decideți cum veți vota uh, pro sau contra. De aceea ne aflăm astăzi în această situație. Sper ca pe viitor să mă pot baza pe susținerea dumneavoastră și sper să uh, avem avizele din partea regii mai uh, concentrate pe competențele noastre. Bun. Lambert Van Nisteroy. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Aveți 100% dreptate, dar trebuie să obținem aceste informații din timp când ne pregătim lista de vot. Pentru că ieri a trebuit să facem acest lucru și Constanțe Creel și-a exprimat punctul de vedere al celorlalți coordonatori. Deci am primit informațiile în ultimul moment și în anumite cazuri cred că uh, trebuie să ne ajustăm uh, în detaliu până la urmă lista de vot care era deja convenită. Deci, în ce privește PPE-ul în calitate de coordonator, aceasta a fost dezbaterea pe care am avut-o în baza informației pe care am primit-o ieri la e, raportul Elisabetei Schröder privind fondurile pentru agricultură. Acolo sunt patru modificări care au apărut, dar în general există simptome transfrontaliere, ca să le spun așa, de graniță. Nu știi ține de noi, ține de alții și este greu să prezici acest lucru. Oricum, mulțumim pentru aceste informații. Dar uh, cu cât vom uh, primi aceste solicitări de modificare mai din timp, cu atât va fi mai ușor pentru noi. Deci, mai ales în ce privește fondurile pentru agricultură, am avut aceste probleme. Mulțumesc foarte mult. Bun, haideți să verificăm dacă funcționează și cartelele de vot. Putem să facem un test? S-a deschis votul. Stimați colegi, există încă un număr mare de colegi care nu au decis să-și folosească și cartela. Închidem votul. Există două probleme. Am vrut să spun că urmează să primesc cartela, pentru că am avut ieri voturi și mi-am uitat cartela în consolă, deci urmează să o primesc. Bun. Și mai există și din partea grupului uh, social-democrat o persoană în plus care este rugată să mai voteze. Bun. Deci putem începe cu lista cea mai dificilă și cea mai lungă. Rosa este Feragut uh, privind politica maritimă și fondurile pescuit, mă scuzați, spune președinta. Amendamentul 142 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 143 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aveți îndoieli? Atunci verificăm 144. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu o largă majoritate. Trecem la 15 pentru împotrivă. Verificăm 15. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 149 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 150 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 150, s-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge. Amendamentul 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 155 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 156 pentru împotrivă abțineri se respinge. 157 pentru împotrivă abțineri se respinge. 158 pentru Împotrivă, abțineri se adoptă. 159 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 160 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge, nu? Putem verifica. Haideți o rap verificare rapidă la 3. S-a deschis votul. S-a închis votul și, într-adevăr, e respins. Acum, 92. Ban, ba nu, 161 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 162 și 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 166 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 168 pentru, împotrivă, 168 încă o dată pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 170 pentru, împotrivă, abțineri, nu știu, verificăm 170. S-a deschis votul, s-a închis votul și, într-adevăr, este respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 28 pentru, împotrivă, verificăm 28. S-a deschis votul, s-a închis votul și este respins. 177 pentru, împotrivă, Verificăm 177. Pentru? S-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă. Compromisul 1 pentru. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum, la 260 este un vot pe părți. Votăm doar prima parte. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 pentru, Cred că am sărit de 178 înainte de compromis. L-am uitat pe 178? Probabil. Așadar, să pun la vot 178 deasupra amendamentului de compromis pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum mergem la 182 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 183 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 184 vot pe părți, așadar prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. Partea a doua, ba nu, verificăm prima parte. La 184 prima parte s-a deschis votul. We close the vote. S-a închis votul. 23 la 20, cum au votat cele două doamne. Știm da, atunci se adoptă. Va parveni cartela. Foarte bine. În orice caz e adoptat. Trecem acum la partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 194 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 195 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 196 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 197 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 200 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 31 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Îmi cer scuze, spune președinte, nu trebuia să votăm la 4 pentru că este caduc. Greșeala mea. Votăm la 201. Dați-mi voie să verific. Îl votăm. 201 așadar pentru. Pentru că 25 a fost, a fost adoptat. Ar fi caduc dacă nu ar fi fost adoptat 25. Înțeleg că 25 a fost adoptat. Dar mai trebuie să verificăm o dată.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 împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, îmi cer scuze, aici este un vot pe părți. Votăm prima parte a compromisului 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Revenim acum dragi colegi, la 201 și la 32, la articolul 32, la... Așadar, 201. Cine este pentru? Așteptăm. La pagina 4, undeva la mijloc. Împotrivă, abțineri se respinge și 32. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Trecem acum la 214, la pagina 6. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 47 pentru, 47 spune doamna președinte la pagina 6. E o greșeală, se pare. E o greșeală. Mergem la 49. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 50. S-a deschis votul. De la neafiliați era un vot în plus, acum e bine și se respinge. Înțeleg îmi spune Franca, am mai făcut o greșeală și anume că trebuie să votăm și 48. But it was an error. He's admitting. Însă a fost o eroare pe lista de vot. S-a sărit de 47. Așadar, nu l-am votat pe 47, dar trebuie să votăm 48. Mai bine decât să votăm decât nu. 48, așadar, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Mulțumesc. Trecem acum la 50. Manche de acord. Mergem la 51 acum. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 53 pentru, Împotrivă. abțineri se adoptă. 54 pentru, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, în opinia mea. 7 acum, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum 167 cu un amendament oral din partea autorului. Este cineva împotriva amendamentului oral? Nu. Ci deci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă atunci. 217 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Vreți să verificăm? Nu. Dacă vreți să verificăm, trebuie să spuneți. E prea târziu acum. <laughs> Ba nu. 217. Verificăm. Nu uitați că facem pentru francezi. S-a închis votul și se adoptă. La limită, dar se adoptă. Dragi colegi, vreau să vă informez că la fiecare vot uh, așteptăm mai multe voturi decât persoane care votează. Poate că nu vă funcționează aparatele tuturor. La 218 acum, pentru, împotrivă, La fel ca înainte, nu? Deci se adoptă. 219 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 220 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 221 pentru, ba nu, 222 e caduc, așadar 221 pentru, Ba nu, e caduc. Deci la 223 atunci pentru, împotriva abțineri se adoptă, 224 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 225 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 229 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 226 pentru, împotriva abțineri se respinge, 56 și 227 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 228 pentru împotriva abțineri se adoptă, 230 pentru împotriva abțineri se adoptă, 57 pentru împotriva abțineri se adoptă, 231 pentru împotriva abțineri se adoptă, 59 pentru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 Verificăm 65. S-a deschis votul. Avem 48 de persoane și doar 45 votează. Vă spun doar acest lucru. Se adoptă. 234 pentru. Încă o dată. 234 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 235 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 236 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 72 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Celelalte devin caduce și trecem la 73 și 242. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 74 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 243 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 244 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 245 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 246 pentru, împotrivă, se respinge, 75 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 76 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 77 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 78 pentru, împotriva abțineri se adoptă 79 pentru, împotriva abțineri se adoptă 80 pentru, împotriva abțineri se adoptă 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă 82 pentru, împotriva abțineri se adoptă 83 pentru, împotriva abțineri se adoptă 84 pentru, împotriva abțineri se adoptă 85 pentru, împotriva abțineri se adoptă 86 pentru, împotriva abține se adoptă, 87 pentru, împotriva abține se adoptă, 88 pentru, împotriva abține se adoptă, 247 pentru, împotriva abține se adoptă, 248 pentru, Împotriva abțineri se adoptă 249 pentru, împotriva abțineri se adoptă 251 pentru, împotriva abțineri se adoptă 252 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 253 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 254 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 255 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 256 pentru, împotriva abțineri se respinge, 257 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 258 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 89 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 90 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 91 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Urmează un vot pe părți la 260 luăm partea întâi. Poftim? Da, este un vot pe părți, de aceea am și întrebat care parte trebuie votată. Partea întâi. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 261 pentru. Votăm și partea a doua? Bun, votăm și partea a doua de la 260. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ...261 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mergem la vize, 93 și 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerente, avem vot pe părți la 96 95 înainte de asta. Îmi cer scuze. Da, 95 l-am văzut. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum votul pe părți la 96, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 98 și 99 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 și 102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 111 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 112 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114 pentru, împotrivă, abținere, se respinge. 115 pentru, împotrivă, ab se respinge. 116 pentru, împotrivă, Se respinge. Da, nu am uh, văzut din prima. Haideți să verificăm electronic. Am deschis votul la 116. S-a închis votul și se adoptă, iată, cu mare majoritate. Dar vă ridicați um, mâna prea târziu, nu îmi dau seama dacă sunteți pentru sau împotrivă. Bun. Mergem la 8. Pentru,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 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă 122 pentru, împotriva abțineri se adoptă 123 pentru, împotriva abțineri se adoptă 124 pentru, împotriva abțineri se adoptă considerente 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă 125 nu, 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, împotrivă, nu-mi dau seama, haideți să verificăm. La 132. Un socialist în plus. Bun. S-a închis votul și se respinge 26 la 21. 133 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm electronic la 133. S-a închis votul și cu 25 la 21 se respinge. 11 vot pe părți, prima parte, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 135 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 13 și 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final, am deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 40 la 6. Mergem uh, la votul următor. Este vorba despre raportul lui Ramona Nicol Mănescu, rețele europene de telecomunicații. Începem votul. Avem amendamentul 26. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 27 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Nu, haideți să verificăm electronic. Verificăm amendamentul 30.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 Mergem la 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 10 și 35 sunt identice. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 15, 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 38 pentru, împotriva abțineri se respinge, 39 pentru,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 44 pentru, 2 împotrivă, felicitări! Mergem la următorul punct, iar și avem o listă lungă de vot. Suntem pregătiți? Începem cu raportul lui Elizabeth Schroeder. Intervenție fără microfon. Mike, Mike. This is the one on the borderline. So I have 21. Avem aici uh, cele 5 amendamente care sunt cu minus în loc să fie cu plus 21, 17, 58, 80 și 83. Deci, cererea PPE-ului este să urmăm această indicație sau de obicei nu vă urmează indicația? Nu, am dat un avertisment. Asta cred că trebuia să fac. Bun, deci urmăm indicația dumneavoastră. Începem. Sunteți gata? 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 17 pentru. Constanțe? Ești împotrivă? Împot... Abțineri cred că se adoptă. 18 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 19 pentru. 20 împotrivă. Abțineri se respinge. 20 pentru. împotrivă abțineri se adoptă. La 21 avem un amendament oral al raportorului. Se opune cineva? Domnul Sikierski este împotrivă, se opune, deci nu putem să-l votăm. Votăm fără acest amendament oral. Deci, 21 fără amendamentul oral, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22. Vot pe părți. Cine e pentru prima parte? Cine e împotrivă? Abțineri? Se respinge. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 102 este neadmisibil. 24. Vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 100, partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103, iarăși vot pe părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, verificăm. Partea a doua la 103. Vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru, 20 împotrivă, deci se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26. Vreți să verificăm? Bun, verificăm electronic la 25 să deschizi votul.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 Împotrivă. Abțineri se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 164 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 165 pentru. Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm. Mi se pare că se respinge, dar uh, haideți mai bine să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și iată că se respinge cu majoritate mare. 34 vot pe părți, luăm doar prima parte, cea de-a doua a fost retrasă. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Nu? Verificăm. Verificăm la 35. Domnul să te binecuvinteze. S-a închis votul, se adoptă. 27 la 20, 36 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 37 pentru, împotriva abțineri, se adoptă compromisul B pentru,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 Împotrivă. Cred că se respinge. 43 pentru. Bun, verificăm la 41. Rapid s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge cu 25 la 19. 43 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 44 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 45 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 46 pentru, împotriva abțineri se respinge. Bun, acum se complică, 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 108 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 48 pentru, împotriva abțineri se respinge. Da, eu cred că se respinge 48. Dacă vreți, haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge. Cam cu aceeași proporție, 26 la 19. 109 nu e admisibil, mergem la 50. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51. Vot pe părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge de asemenea. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 55 pentru, împotriva abțineri se respinge. 100, nu, 56, ba, 111 totuși, pentru, împotrivă. Haideți să verificăm la 111. S-a deschis votul și se adoptă. 56 vot pe părți. Prima parte la 56 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 57 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm la 57. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 la 21 se adoptă. 58 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă 112 pentru. Împotrivă abțineri se respinge 113. Nu, verificăm la 112 mai întâi. Deci am deschis votul electronic pentru 112. Lambert, nu te pot ajuta, trebuie să respect ce mi arată aici consola, deci se respinge. 113 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge și aceasta. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, cred că se respinge. Dar haideți să verificăm la 60. S-a deschis votul, s-a închis votul și se respinge cu 24 la 19. 114 pentru, împotriva abțineri se adoptă 61 pentru, împotriva abțineri se adoptă 62 pentru, împotriva abțineri se adoptă 115 pentru, împotriva abțineri se adoptă 63 pentru, împotriva nu, nu dau seama. Cred că se respinge, dar haideți să-l verificăm. Deci 63. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă 25 la 19. 116 pentru, împotriva abțineri se adoptă 117 vot pe părți prima parte, cine pentru, împotriva abțineri se respinge partea a doua pentru, împotriva abțineri se respinge 64 pentru, 60, împotrivă se respinge, 65 pentru, se respinge, 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 118 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 120 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 170 pentru, împotriva abțineri se respinge. 121 e inadmisibil. 171 pentru, 171 pentru, împotriva abțineri se respinge. 66 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 67 vot pe părți, prima parte, cine-i pentru? împotriva abțineri se respinge 60, partea a doua se respinge 68 pentru, împotriva abțineri se adoptă 69 pentru, împotriva abțineri se respinge 172 pentru, împotriva abțineri se adoptă 122 pentru, împotriva abțineri se adoptă, se respinge 123 Cine e pentru? împotriva abțineri se respinge. 126. 126. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 132 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 133 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 134 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 135 pentru, 135, da? pentru, împotrivă, se respinge. Da, verificăm, cu plăcere. Am deschis votul la 135. S-a închis votul. Se adoptă 25 la 22. 136 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că e aceeași situație, dar haideți să verificăm la 136. S-a închis votul. Da, se respinge cu un vot diferență. 137 pentru, împotrivă, abțineri, aceeași situație, Așa că haideți să verificăm la 137. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 138 pentru. 138 pentru. Împotrivă. Cred că e aceeași situație. Nu îmi dau seama. Verificăm electronic la 138. S-a închis votul. 23 la 23, deci se respinge. 70 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 139 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 71 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 140 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 174 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Verificăm. Verificăm la 174. S-a închis votul și se respinge. 175, cred că e aceeași coaliție, pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. 141. Nu e admisibil. 176 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Se respinge, se colectează președinte. Haideți să verificăm la 176. Este abia al doilea raport și deja ați obosit. Nu știu cum am reușit până la sfârșit. Se respinge. 177 pentru. Împotrivă abțineri, cred că se respinge. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 142 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 143 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 144 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 145 pentru, 145 pentru, împotriva abțineri, cred că se respinge, dacă cineva vrea să verificăm, verificăm. Dar mi se pare că se respinge clar. 146 pentru. Împotrivă, abțineri. Verificăm rapid. E mai rapid să verificăm electronic la 146, deși cred că se respinge. S-a închis votul și se adoptă, iată, surpriză. 73 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 147 pentru, împotrivă, se respinge. Nu, verificăm, verificăm la 147. Se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 178 se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, Abțineri. Se respinge. 180. Nu. Verificăm 149. Se respinge cu un vot diferență. 180. Împotriva abțineri se adoptă. 80 are un amendament oral al raportorului. Se opune cineva? Domnule Sikierski, vă opuneți? Bun, deci votăm fără acest amendament. 80 fără amendament. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Verificăm. Deci, la 153, cine-i pentru, împotriva, abținere? Dar uh, Hela a verificat și spune că 175 nu a fost adoptat, dragi colegi. Deci, amendamentul depinde de 175 și spui că 175 nu a fost adoptat. Intervenție fără microfon. Main problem was if it was for the room not clear what has happened. Problema este că nu s-a înțeles clar în sală ce s-a întâmplat la 152 și eu ceream o verificare. Deci la 152. Și de acolo cred că s-au încurcat lucrurile. Bun, deci 152. Am deschis votul. S-a închis votul, se respinge. Acum, 153 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Poftim? Vreți să verificăm? Deci, încă o dată, votăm asupra compromisului F. Da? Bun, votăm din nou la compromisul F pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul e respins. Deci compromisul F a fost respins. Așa că acum trebuie să votăm totul. 82. cine e pentru 82? Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Votăm 181. 181. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge din punctul meu de vedere. Deci, trecem acum la 83. Cine este pentru? 83. Pentru, împotrivă. 83. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 182 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 154 pentru împotrivă. abțineri se adoptă 84 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 85 pentru, 85 pentru, mă scuzați, haideți să verificăm 84. S-a închis votul și se respinge. 85 pentru, împotriva abțineri se adoptă 155 pentru, împotriva abțineri se adoptă 156 pentru, Împotriva. Verificăm 155. 156, spune președinta. S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Trecem la 86. Cine este pentru? 86 pentru, împotrivă. Cred că se respinge, dar trebuie să verificăm. Verificăm. Da. Ă, nu toată lumea votează când trebuie. 86 am deschis votul. Și se adoptă. 157. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la anexe. Bun, nu, devin caduce toate. Deci, trecem la considerente. Considerentul 1, mă scuzați, amendamentul 1. Bun. Pentru, împotriva, abține, se adoptă. 158, mă scuzați, spune din nou președinta, verificăm. Nu a fost adoptat, deci devine caduc. Amendamentul 2. Amendamentul 2 pentru Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3 pentru. Amendamentul 3 pentru împotriva abțineri se respinge pentru 4 vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă partea a doua pentru. Împotrivă. Verificăm partea a doua. Ce a deschis votul. Se respinge. Partea a doua se respinge. 87 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 88 pentru, împotriva abțineri, se respinge 5 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul E pentru, împotriva abțineri, se adoptă 91 pentru. 91 pentru. Devine caduc pentru că 164 nu a fost adoptat. Îmi cer scuze. Deci 159 devine caduc dacă 164 nu a fost adoptat și nu a fost adoptat. Dar oare toți avem aceeași listă? Bun. 91 pentru. 91 supunem la vot pentru. Imediat după de de subtul compromisului E. Considerentul 21. Te rog, Elizabeth, principala problemă în legătură cu considerentul 21. 91 și 93. Eh, deci, figurile sunt 91-92 ca cifre. În eh, lista veche, cifrele erau greșite. Deci, la considerentul 21, cifrele corecte sunt 91 și 92. A fost o greșeală de dactilografiere a secretariatului. Ă, a trebuit, am încercat de câteva ori să corectăm, sper că ultima listă să fie cea corectă. S-ar putea însă ca unii să... Bun, deci e vorba de 91 și 92. Bun, supunem la vot 91. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 92 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 160 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 7 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, vot pe părți, prima parte, cine este pentru? împotriva abțineri, se adoptă partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 94 pentru, împotriva abțineri, se adoptă, 95 pentru, Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. 96 pentru. Împotrivă abțineri. Se respinge. 97 pentru. Împotrivă abțineri se respinge 98 pentru. 98 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 99 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 162 pentru. 162 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 100 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Verificăm 12. Verificăm 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se respinge. Trecem la 101 și este vorba despre un amendament oral. Este cineva împotriva amendamentului oral? mă scuzați, nu am supus la vot 13, poate că evit cifra 13, dar dacă vreți să votăm 13, de dragul dumneavoastră. Bun, haide. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Vedeți? De aceea încercăm să evit. Verificăm 13. Se respinge. 101. Amendament oral. Cineva împotriva amendamentului oral? Nu. Bun. Deci, cine este pentru? Împotrivă abțineri. Se adoptă. 14. Cade. 15. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă abțineri. Se adoptă și votul final. Electronic. S-a deschis votul. Oh, it's also one. The vote is closed. Închis votul. Se adoptă 47 pentru. Bun, trecem la lista de vot pentru Ramona Nicol Mănescu. Sper că aveți și dumneavoastră aceeași listă, ca și mine putem începe votul. Este vorba despre achizițiile publice, dacă putem să parcurgem cât mai repede. Amendamentul 77 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 78 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 79 și 80 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 6 cum adică nu? Haideți să verificăm. Nu spuneți nu, spuneți check. Și verificăm 82. S-a închis votul și se adoptă. Trecem la 6. Pentru?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 Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 86. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 87. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 88 pentru. 88 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 89 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 90 pentru. Verificăm 89. S-a închis votul. Și se respinge. Cu destul de strâns. Nu? 90. Trecem la 90. Pentru, potriva abțineri, se adoptă. 13. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Următoarele sunt caduce. Ce plăcere! Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 114. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 18. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21. Pentru, 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116. Pentru,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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 123. Pentru împotriva abțineri se adoptă 124. Pentru împotriva abțineri se adoptă 32. Pentru împotrivă abțineri se adoptă 33. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă 125. Nu. Compromisul 6. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă 35. Pentru? Împotriva abțineri. Cred că se adoptă 36. Pentru? împotriva abțineri se adoptă 127 pentru, împotriva abțineri se respinge. 128 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. 136 nu, se pare că nu. 25 nu s-a adoptat. O 136, supunem la vot pentru împotriva abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 138 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 142 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 144 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 145 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 146 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 42 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 43 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru împotrivă. A, cred că se adoptă. Putem verifica. S-a închis votul și se respinge. Trecem la o... Pardon, devine caduc. Nu, supunem la vot 44 întâi pentru, împotriva abțineri, cred că se adoptă. Verificăm. Douăzeci și trei pentru se adoptă. 147 caduc. Nu, nu e caduc. 147. Să punem la vot. Cred că este aceeași majoritate, dar să verificăm și 147. S-a deschis votul. Vă rog să votați. Va trebui să repetăm. Deci 147 verificăm. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Dar dumneavoastră nu votați. De ce sunteți atât de lenți? Oamenii nu vor să voteze. Poate o fac intenționat. Deci, acum ne pregătim să închidem votul. Am închis. Bun, se respinge. Ce facem acum? O 149 149 pentru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 împotriva abțineri se respinge, 167 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 168 pentru, împotriva abțineri se respinge. 170 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 171 pentru, Împotriva Putem verifica, nu sunt foarte sigură. 171. Putem verifica 171? S-a deschis votul. Lambert, cum trebuie să votez? Se respinge. 172-173 împreună pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. 104, nu, 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 174 și 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 177 pentru, împotrivă abțineri, se respinge. 178 și 9 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă 180 și 181 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă 182 și 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 184 și 185 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 186 și 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 189 pentru, împotriva abțineri se adoptă 190 pentru, împotriva abțineri se adoptă 91 și 192 pentru, împotriva abțineri se respinge 50 50 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. 51 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 53 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Devine caduc 193, 54 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 194 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și trecem acum la referințe 57 pentru împotriva de credințe. 57 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. 61 pentru împotrivă. A, cred că se adoptă. 62 pentru împotriva abțineri se adoptă. 63 pentru împotriva abțineri se adoptă. 64 pentru Împotrivă abțineri se adoptă. 65 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 66 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Iar acum compromisul 2 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Patruzeci și patru nu a fost adoptat, deci devine caduc. Carla spune că pentru că am adoptat 44, nu putem uh, vota prin un amendament. Deci, uh, cine este pentru acest 3 uh, fără amendare? Ceea ce eh, vrem să spunem, având în vedere istoricul votului, amendamentul 44 a fost adoptat, acum nu putem vota cu amendament oral. Deci, fără amendament oral, cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă. Dar trebuie să verificăm, îmi pare rău. Verificăm. de că aduc Trecem la 69 pentru împotriva abțineri se adoptă. și 71 pentru împotrivă abțineri se respinge, 72 pentru împotriva abțineri se adoptă, 73 pentru împotriva abțineri se adoptă, 74 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 4 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum votăm pe marginea avizului astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă 32 pentru 9 împotrivă. Dragi colegi, din păcate, acum trebuie să întrerupem votul pentru că domnul ministru Ministrul este deja aici. are luăm votul la 4.30 după întâlnirea COTER. Sunt voturi simple, dar uh, numeroase. Reluăm așadar uh, votul la 4.30 imediat după întâlnirea COTER.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 Dragi colegi, aș dori să reiau întâlnirea, așadar uh, cei dintre dumneavoastră care doresc să se ocupe cu altceva, vă rog să părăsiți sala. Aș dori să-l salut și să-i urez uh, bun venit uh, lui Fabrizio Barca, pe care îl cunoașteți din ultimii trei ani. A fost de acord să vină în mijlocul nostru și să ne spună care este situația în Italia acum, în mijlocul negocierilor și sper să avem și ceva vești bune. De aceea îl voi ruga pe domnul ministru Barca să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, Danuta, este o plăcere să fiu aici Mă voi referi și la o mai judicioasă cheltuire a banilor după 2013. Prima parte, așadar în engleză, a doua parte cu privire la situația din Italia, în italiană. Am reușit să închid tot, din păcate, ia să vedem. Ok. Bun. Este o plăcere deosebită să fiu aici pentru că ne aflăm într-un moment crucial. Nu decidem doar unde se duc banii, ci și cum anume intenționăm să-i folosim, ceea ce este de fapt mai important. O mai bună cheltuire a banului uh, public este necesară, dar uh, um, acest uh, slogan s-a cam consumat, de aceea e mai bine să fim mai preciși în ceea ce ce vrem ca acest lucru să însemne. Și Parlamentul European poate face mai multe în următoarele săptămâni în ceea ce privește trei nivele de acțiune, um, să apere niște reguli, să uh, îmbunătățească altele și să introducă și niște reguli noi. Așadar îmi voi uh, împărți comentariile pe aceste trei slide-uri. Știți probabil că la Consiliul de Afaceri Generale de pe 6 iunie s-au uh, căzut de acord asupra eficacității programării, în primul rând, la articolul 87, există în de față o bună soluție care face ca programul operațional să devină o unealtă operativă foarte bună, unde se vor lista și acțiuni. Și tot aici trimiterea la rezultate în ceea ce privește calitatea vieții, bunăstarea. Da, nu se mai vede pe ecran. Îmi cer scuze, spune domnul ministru. Voi continua. Sunt doar principalele idei uh, pe ecran. Au revenit. Eram cu un diapozitiv mai departe. Haideți să ne referim acum la concentrarea tematică, care este foarte relevantă aici. Opinia mea personală este următoarea. Avem două lucruri bune și una care ne mai, unul care ne mai pune probleme. Cred că un bun echilibru între o concentrare eficace și subsidiaritate s-a realizat prin uh, regula prin care 80% sau respectiv 60% din fondurile uh, din Fondul Social European sunt taxate pe patru priorități. Cred că este un bun compromis pentru că nu spune fiecarei țări unde să-și concentreze resursele, ci uh, oferă o anumită flexibilitate de alegere. În al doilea rând, cred că s-a găsit o bună soluție în ceea ce privește un mesaj clar, în ceea ce privește dubla Uh, destinare a fondurilor. În primul rând, a tuturor resurselor din Fondul Social și FEDR pe obiectivele 8, 9 și 10, ocupare, uh, tineret și incluziune socială și 20% destinate incluziunii sociale din cadrul Fondului Social European. În opinia mea, se dă astfel un mesaj clar, coerent cu uh, actuala situație din Italia. Sunt însă în favoarea soluției dumneavoastră, așa cum am înțeles, în ceea ce privește FEDER, pentru că cred că actualul compromis nu prea <clears throat> uh, îndeplinește ideea de subsidiaritate pentru că definește în prealabil anumite obiective. Și cred că în direcția aceasta ar trebui imersa unui bun echilibru un ultim punct, condiționalitățile exante. Aici avem probabil cel mai bun compromis pe care l-am uh, fi putut obține în ceea ce privește condițiile prealabile, dar cred că proporționalitatea ar trebui eliminată. Ideea dacă sau nu există instituțiile corespunzătoare nu depinde de banii care urmează să fie cheltuiți. Uh, pentru că dacă da, atunci condițiile prealabile înseamnă că sunt greșite. Așadar, ar trebui să eliminăm condițiile prealabile. pentru a nu include proporționalitatea. Un al doilea domeniu include domeniul în care ar trebui îmbunătățite regulile. Cadrul strategic comun, care, din câte am înțeles, este încă în discuție la Consiliu, trebuie consolidat. În momentul de față mi se pare ca un fel de cochilie goală. De ce există și nu prea e clar unde se află coeziunea teritorială, așa cum este formulat în momentul de față. Este puțin îngrijorător și uh, practic subliniază faptul că politica de coeziune servește altor scopuri în ceea ce privește parteneriatul. Cred că esențial este un cod de conduită european în acest moment. Asta nu doar pentru a ajunge la un mai bun consens, ci pentru o mai bună cunoaștere. Avem nevoie de prevederi uh, într-un astfel de cod de conduită pentru a ne asigura că solicitările, proiectele sunt elaborate în așa fel încât să țină cont de cunoașterea partenerilor. Apoi, cadrul de performanță, l-am discutat deja cu dumneavoastră și nu doresc să reiau. Cred că actuala versiune are încă efecte perverse, semnalând gestionarilor că reducem oarecum um, obiectivele noastre de performanță. <clears throat> Am obținut rezultate importante în Europa, legând această adiționalitate de pactul de stabilitate din Europa. Folosim aceleași măsuri, arătăm în mod clar că care este compromisul cu care se confruntă politicienii noștri. și, uh, în final, regulile noi care ar urma să fie introduse, cred că la nivelul Consiliului European din primăvară ar trebui să aibă loc o dezbatere și o revizuire a politicii de coeziune. Vă pot spune și sper că vă pot dovedi în a doua parte a prezentării mele că faptul că întâlnirea Eurogrupului din 26 octombrie a venit să facă o diferență în ceea ce privește politica italiană de coeziune. Și apoi, în final, ideea coeziunii deschise. Există un text care va intra în Consiliul de Afaceri Generale pe 16 octombrie, care include anumite modificări articolului 105 cu privire la comunicare. Cred că este o idee bună, am vrut să vă atrag atenția asupra acesteia. Se merge în direcția cea bună, mergem în direcția unui sistem de monitorizare care să fie inteligibil pentru toți cetățenii, nu doar pentru cei care scriu și citesc aceste programe. <clears throat> Acum, sunt aici datorită amabilității dumneavoastră. Uh, v-am spus anterior uh, ce uh, vrem să facem și acum vă comunic ce am făcut. Planul de recuperare al Italiei corespunde eforturilor pe care Italia le-a făcut în toate celelalte uh, domenii ale acțiunii sale guvernamentale. Prin urmare, nu trebuie să vă surprindă faptul, dacă vă uitați la acest grafic, că nu a fost întotdeauna adevărat faptul că Italia ar fi fost uh, cel mai prost cheltuitor din întreaga Europa. Graficul arată de asemenea și procentul de uh, cheltuieli în perioada de programare 2006 cu albastru față de 2007-2013. În decembrie 2011 ne aflam la 25%, iar acum 7 ani la 40%. Este important acest lucru, pentru că în perioada 2007-2013 trebuie considerată pentru Italia o anomalie. La fel cum întreagă perioadă ai, în istoria Italiei trebuie considerată o anomalie în acei ani. Guvernul nostru reacționează la această situație și în octombrie <clears throat> uh, se trimite summitului o propunere de intervenție care este Euro Summit și e preluată de predecesorul meu, continuată de mine, uh, care dă naștere unui plan de acțiune care cuprinde o cooperare sporită cu Comisia, apoi o prezență mai mare și a direcțiilor sectoriale din partea Comisiei în diferitele regiuni, apoi crearea împreună cu comisia a unor echipe speciale, task force în regiunile cele mai problematice pentru Italia. Apoi, stabilirea unor obiective naționale care să se adauge celor uh, stabilite în cadrul N plus 2. Apoi, reducerea progresivă a cofinanțării naționale pentru a ajunge la sfârșitul lui octombrie la 8 miliarde ca reducerea cofinanțării cofinanțării naționale. Practic, ne întrebăm dacă s-a uh, slăbit astfel politica comunitară, răspunsul este nu. Nu, pentru că Italia era printre țările care avea rata cea mai mare de cofinanțare. Se situa la 53% din uh, totalul cheltuielor publice, comunitare și naționale. Uh, în Germania această cifră se 40 la 40%. Cu această reducere a cofinanțării trecem în Italia de la 53 la 47%. Așadar, încă ne aflăm la un nivel de cofinanțare național care se află printre cele mai ridicate din Europa. Apoi, în pofida dificultăților uh, financiare din Italia, uh, nu, investițiile au fost uh, puse de acord cu Comisia Europeană în conformitate cu acest plan de acțiune care a fost elaborat. Apoi programele au fost reprogramate în baza unor priorități și, nu în ultimul rând, am profitat de acest plan de acțiune, de acești 8 miliarde, pentru a anticipa introducerea anumitor reguli, ca de pildă concentrarea tematică, concentrarea asupra rezultatelor, parteneriate mai puternice și o guvernanță deschisă. Iată și câteva rezultate succinte. Programele operaționale reprezintă totalul tuturor programelor ordinare. Vedeți așadar uh, cât de slab s-a clasat Italia în la nivelul decembrie 2011. Vedeți aici. Se vede? Nu? Ultimul punct uh, sau ultima uh, cruciuliță de la 2011 reprezintă N plus 2. Cele anterioare reprezintă obiectivele naționale pe care le-am introdus pentru a veni cu stimulente, introducând și sancțiuni la nivel uh, național. Vedeți că odată cu <clears throat> linia verde am reușit să atingem obiectivul național din mai și credem că vom reuși să atingem și obiectivul N plus 2 de la nivel național în decembrie planul de acțiune este și mai uh, interesant. Aici uh, e o greșeală, e vorba de circa 8 miliarde. Ne concentrăm foarte mult asupra tineretului, așa cum uh, ne-a recomandat Consiliul, dar și Consiliu prin educație, incluziune socială, îngrijirea copiilor și uh, justiție și alte intervenții care vizează tineretul, dar există și câteva linii de acțiune noi în ceea ce privește incluziunea socială, inclusiv reducerea uh, timpilor pentru dosarele în justiție. Apoi uh, proiecte în ceea ce privește transporturile și agenda digitală și de asemenea mai există o componentă pe IMM-uri și uh, competitivitate și care include și un element cu privire la orașele inteligente care anticipează practic uh, <clears throat> agenda pentru 2014-2020 lansată de ministrii cercetării și educației. Prin confirmarea proiectelor existente, Vrem să spunem că finanțarea <clears throat> a fost folosită în parte pentru a completa acele proiecte care nu au putut fi finalizate până în 2012 și ulterior. Aproape că am terminat. În ceea ce privește realizările, programul pe educație, care este cel mai mare, um, cu 1,4 miliarde, care din decembrie anul trecut a utilizat deja 70% din resursele noi, deja angajate, lipsește de acolo. Apoi a fost <clears throat> introdus un credit fiscal pentru lucrătorii dezavantajați. Licitația a avut o participare foarte înaltă, și avem uh, un răspuns pentru 300 de milioane de euro au fost astfel um, acordate. În justiție, se va introduce instrumentul TIC, adică uh, instrumente de telecomunicare modernă uh, și în justiție Uh, ceea ce lipsește mai ales în partea de sud a Italiei. În ceea ce privește tineretul, vă pot răspunde eventual la proiectul intitulat Messengers, care este unul uh, nou și interesant, iar în ceea ce privește agenda digitală, uh, aici ne încadrăm în cele decise la Bruxelles. În ceea ce privește căile ferate, Italia are probleme uh, de a pune în practică proiecte mari datorită concent... Uh, concent... Uh, discuțiilor între instituții, concertării dintre instituții și a discuțiilor cu proprii cetățeni. În uh, zona de uh, sud a Italiei avem uh, în Napoli Bari avem în curs un proiect major și apoi un alt proiect care a fost inaugurat și de uh, domnul comisar Han și sperăm că va veni în vizită pentru a-i arăta cum au evaluat aceste proiecte. Și acum trec în engleză. Present today in a press acesta este planul de refacere a Italiei. L-am prezentat într-o conferință de presă. Îl vom prezenta mai pe larg și mai târziu. Îl găsiți pe website, puteți să-l consultați acolo. Iată-l aici. Avem uh, toate proiectele finanțate de Uniunea Europeană aproape 400.000 de proiecte în valoare de 14 miliarde de euro de la Uniune și 16 miliarde de contribuție națională. Aici se includ și proiectele finanțate prin politica regională internă națională. Puteți uh, să consultați acest website oriunde v-ați afla, de pildă pentru Napole avem un proiect pentru construcția metroului. Puteți uh, vedea acolo pe website toate proiectele. Vedeți că nu toate proiectele decurg așa cum ar trebui. Unele sunt blocate, nu s-au mai uh, alocat fonduri și așa mai departe. Orice cetățean poate să se uite la aceste informații, orice student, orice om obișnuit poate verifica care este stadiul unui uh, proiect. Poate să vadă că primarii de dreapta se scurgă mai bine decât cei de stânga și așa mai departe. Deci, astfel putem sta cu ochii pe administrație. Până acum au fost 14.000 de accesări ale site-ului, 5% din afara Italiei și să știți că efectul administrativ a fost considerabil. Uh, colegii mei din administrație, din uh, toată Italia, își dau seama dintr-o dată că acest uh, website face ca peste 40.000 de oameni să îi poată urmări în activitatea lor de zi cu zi. Iată. Președinte, mulțumesc, domnule Barca. Bun, acum uh, o să dau cuvântul deputaților care vor să intervină. Cine dorește să intervină, să-mi ridice mâna și să-mi semnaleze. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Am câteva observații. Mai întâi câteva referitoare la sistem și apoi uh, în ce privește situația Italiei. Să începem cu sistemul de finanțare. Ce mi se pare uluitor de remarcat este ce se întâmplă cu concentrarea tematică. Filosofia și necesitatea de concentrare este clară, nu trebuie demonstrată. Întrebarea este cum ar trebui să o facem însă. Noi am încercat să facem un sistem mai flexibil în ce privește subsidiaritatea, dar mai puțin flexibil în ce privește concentrarea. Sperăm ca și Consiliul să ne înțeleagă poziția. Noi vrem să obligăm autoritățile de management din statele membre să facă o oarecare concentrare, însă vrem să le lăsăm și o marjă de manevră. Din uh, discursul dumneavoastră am înțeles mai clar uh, ce se întâmplă cu concentrările finanțate prin FSE și prin FEDER. Uh, eu nu înțelesem uh, prea bine înainte despre ce era vorba, dar dacă ați vorbit despre dubla prealocare, am înțeles. În ce privește Fondul Social European, aici avem o problemă ce ține de modul în care a fost gândit regulamentul. Comisia vine cu propunerea pentru un tip de acțiune, dar noi avem uh, priorități per tipuri de acțiuni. Deci, dacă avem tipuri de acțiuni și priorități de investiții, atunci în cadrul strategic comun ar trebui să avem uh, alte prevederi, o strategie, o strategie pentru a contopi fondurile. Deocamdată aceasta a fost uh, strategia sau soluția pentru care s-a optat. Eu însă recunosc că este mult mai departe decât ceea ce ne-am dorit noi inițial Însă, în orice caz, nu cred că prin regulament ar trebui să se acționeze, ci prin acte delegate. De, de, vă dați seama uh, că au altă putere aceste prevederi dacă sunt prevăzute în anexă. Bun. În legătură cu Italia, <coughs> trebuie să recunosc că eu nu mă pricep suficient la cifre ca să, analez, să analizez rata de cofinanțare. Ce se ascunde în spatele acestui alt nivel de cofinanțare? Există niște norme și ele ar trebui să funcționeze peste tot. Poate îmi explicați dumneavoastră de ce Italia are o rată de cofinanțare atât de mare față de alte țări. Mulțumesc. Domnul Angurakis. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să fac două, trei observații. Domnule ministru, și Italia, ca și țara noastră, de altfel, se află într-o perioadă mai îndelungată de criză economică, mai ales sudul Italiei, și uh, zona euro este, într-un fel, uh, supusă unui risc și se pare că această criză va mai dura 2-3 ani. A fost uh, alcătuit un program în ce privește fondul de coeziune, dar nu știm dacă se ține seama și de această prognoză legată de durata crizei. Impresia mea este că o mare parte din banii care sunt prevăzuți în acest fond uh, vor fi uh, folosiți pentru măsuri în sprijinul oamenilor care au cel mai mult de suferit în urma crizei, uh, care au devenit șomeri, a tinerilor șomeri, astfel încât să se poată stimula o dezvoltare economică în zona industrială, dar și în alte sectoare ale economiei. Grecia și Italia Eh, din acest punct de vedere, sunt într-o situație asemănătoare. Nu am înțeles exact. Dumneavoastră vorbeați despre un eh, cadru strategic comun în eh, ce privește aceste fonduri și care exista neclarități. Dacă am înțeles bine și dacă studiez documentele, acest cadru comun strategic va fi determinat și de strategia Europa 2020 iar acest cadru strategic comun uh, s-ar putea până la urmă să sporească divergențele. În cazul acesta, decalajul și față de Grecia și Italia ar putea să crească. Ce privește Grecia, chiar pot să afirm acest lucru. Trebuie să avem în vedere acest risc. Și în încheiere, aș vrea să vă mai pun o întrebare. Poate ne puteți furniza informații suplimentare în legătură cu strategia Europa 2020 cum uh, poate fi ea transpusă în practică și în ce direcție uh, vor fi investiți banii comuni uh, de stimulare a economiei din punctul dumneavoastră de vedere? Pentru că pentru fiecare euro care este cheltuit, 85% revin înapoi Germaniei, se spune. Deci uh, mă întreb dacă uh, acesta este procentajul și în ce privește Italia. Mulțumesc foarte mult. Ministru. Doamna Mazzoni, mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezență. Am câteva întrebări pe care vreau să vi le adresez și am să purcet și eu tot așa, cum ați făcut-o dumneavoastră. O să am două secțiuni. În ce privește îmbunătățirea cheltuirii Aici am uh, câteva um, nelămuriri. Ați vorbit despre condiționalitățile ex ante. Acele precondiționalități care ar trebui să îi orienteze uh, pe investitori. Acestea ar trebui să se aplice în toate țările, să fie standardizate. Ei bine, în timpul uh, activității mele ca membră în această comisie, am încercat să înaintez câteva amendamente pentru a vedea cam câtă flexibilitate se acordă țărilor ca punct de plecare. Până la urmă, politica de coeziune se bazează, nu e așa, pe micșorarea distanțelor și discrepanțelor dintre țări într-o țară și alta. Până la urmă, văd că avem uh, reguli, dar fiecare țară pornește de la un punct de plecare diferit. N-am înțeles din prezentarea dumneavoastră dacă sunteți de acord cu acest lucru sau credeți că e nevoie să oferim oarecare flexibilitate pentru uh, unii mai mult decât pentru alții. În ce privește cadrul, eu, împreună cu mulți alți colegi italieni, am depus un amendament care, până la urmă, a creat o problemă birocratică în comisie, pentru că um, noi, raportorii, a trebuit să cădem la un compromis și s-a eliminat partea punitivă a sancțiunii. Eu cred că dacă cineva greșește, trebuie să plătească pentru acea greșeală. Deci acele țări, acele regiuni care nu pot să se conformeze regulilor, ar trebui să fie trase la răspundere. Și în plus, noi vedem sancțiunea ca pe o metodă de a educa pe cel care greșește. Deci noi am uh, înaintat acest uh, amendament, însă în urma compromisului s-a renunțat la cel de-al patrulea aliniat din articolul 20 care prevedea sancțiunea. S-a convenit uh, până la urmă că nu se va introduce sancțiune. Nu mai insist, uh, ce vreau să spun este că e nevoie de un cadru de prevederi referitoare la performanță. Deci, Aș vrea să știu dacă dumneavoastră ne-ați susține dacă am încercat să revenim la acest angajament politic și dacă am putea depăși uh, problema birocratică. În ce privește condiționalitățile, ați spus că nu există excepții, însă mesajul pe care încercați să ne-l transmiteți nu mi este suficient de clar. Ați mai făcut și uh, alte comentarii care au fost um, invocate aici de colegul nostru Olbricht. Vreau să știu, da, de ce există această condiționalitate și de ce Italia are o rată atât de mare de cofinanțare față de alte țări. Trecând la partea a doua a prezentării dumneavoastră, am și aici câteva întrebări de adresat. Dumneavoastră ați uh, arătat ce s-a întâmplat în uh, timpul guvernării anterioare, când s-a cerut o mai mare intervenție, cooperare avansată. Ne-ați uh, descris contextul, până la urmă, în care s-a înființat planul de acțiune. Ați spus că doriți să lucrați mai îndeaproape cu Comisia Europeană și ați avut dreptate. E bine că ați făcut asta. După care ne-ați povestit despre rezultatele pe care le-ați obținut și ați spus că sunteți mulțumit pentru că țintele stabilite pentru mai fuseseră atinse. Eu însă n-am citit același lucru în presă. Presa italiană spunea că miniștrii sunt dezamăgiți de rezultate, pentru că rezultate nu fusese atinse nu doar în regiunile sudice, în uh, ce privește planurile operaționale, dar nici pe plan național, pe plan mai mare. Aș vrea să știu care este diferența, de ce există această divergență de opinie. În ce privește uh, celelalte aspecte referitoare la uh, țintele pentru octombrie, iarăși văd că sunteți foarte optimist. Eu uh, nu știu însă dacă așa se va întâmpla. De pildă, în regiunea Campania, președintele acestei regiuni a spus că, președin... că regiunea nu și va putea atinge țintele fixate. Ba nu, dumneavoastră ați spus că regiunea nu va putea să atingă rezultate, pe când președintele regiunii a spus că e vina guvernului, nu vina regiunii. Și o ultimă întrebare, o întrebare cumulativă, ca să zic așa. Dumneavoastră ne-ați enumerat aici câteva chestiuni referitoare la Planul Național. Ați spus că se face o reprogramare a resurselor și că aveți o serie de obiective pe care vreți să le atingeți. Ați spus că putem să cerem informații specifice, concrete, deci v-aș întreba ce este atât de pozitiv în legătură cu planul pentru agenda digitală și în ce constă acest plan? De asemenea, în legătură cu uh, tineretul, ce fel de intervenție aveți în vedere? Și, în fine, în ce privește punerea în aplicare a planului de acțiune, mi se pare că ați avut o formulare cam generică. Acolo se amestecă totul de valma și mi se pare că nu concordă cu ideea de concentrare a activităților. Președinte, mai există încă patru colegi care vor să adreseze întrebări au la dispoziție doar câte un minut, pentru că altfel, pre, um, altfel ministrul nu poate să dea răspunsuri. Bun, deci le cer colegilor care s-au înscris să nu depășească un minut fiecare. Cred că avem nevoie de un seminar cu privire la situația din Italia ca să putem discuta tot ce avem de discutat. Domnul Ugias este primul dintre cei patru. Câte un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Doamna Mazzoni s-a referit la discrepanțele care există um, între datele vehiculate de domnul ministru și cele din presă. E bine, eu uh, n-am să vorbesc uh, prea mult, vreau doar să vă cer un răspuns. De ce există această discrepanță? Și mai am să vă adresez un uh, compliment, un comentariu și o critică. Complimentul este că sunteți competent, domnule ministru. Remarcăm uh, diferența dintre dumneavoastră și predecesorul dumneavoastră sau alți colegi din uh, cabinet, ceea ce ne bucură. Critica este însă că situația nu e suficient de roză. Parlamentul și-a exprimat uh, poziția pe anumite chestiuni și vă amintesc că pentru prima dată Parlamentul are putere cu o decizie aici. Dumneavoastră um, ați uh, formulat uh, niște aspecte care nu concordă cu poziția Parlamentului. Mă gândesc la um, împărțirea regiunilor în cele trei categorii. Dumneavoastră ați spus că ar trebui să renunțăm la categoria intermediară, ceea ce ar penaliza regiunile. De pildă Abruzzo, Sardinia și altele, după accentul meu vă puteți da seama că sunt din Abruzzo, dar mai sunt și alte regiuni care ar pierde. Așa că mă întreb de ce aveți această abordare, pentru că ea nu coincide cu ceea ce dorește Parlamentul. Și cred că este un lucru care ar dăuna regiunilor din această categorie. Și, în fine, dacă nu am depășit minutul, ce se întâmplă în Pompei? Acolo a avut loc un cutremur foarte mare și știu că instituțiile europene sunt interesate să monitorizeze situația. Un minut, domnul Carona. Da, doar un minut, în care vreau să pun următoarea întrebare. Eu sunt uh, pe deplin de acord și salut modul în care cabinetul actual abordează problema politicii de coeziune și finanțarea și îmi dau seama că refacerea este dificilă, după cum bine ziceți. Iar acest lucru este îngreunat de faptul că în anii de dinainte multe lucruri au rămas nerezolvate. Sunt uh, de acord că și noi, la nivelul european ar trebui să ne implicăm uh, și să ne pronunțăm uh, mai ferm, să spunem că Italia, da, poate atinge aceste obiective. Și, într-adevăr, ultimii cinci ani reprezintă o anomalie. Acestea fiind zise, eu cred că una dintre principalele probleme este să ne asigurăm că în următoarea perioadă de șapte ani reușim să evităm greșelile pe care le-am făcut în cei șapte ani de până acum. Deci ce veți face dumneavoastră, ca membru al cabinetului, în materie de comunicare cu regiunile, orașele dumneavoastră, pentru că ele trebuie să știe ce discutăm noi aici în legătură cu următorii șapte ani. Așadar, va încerca guvernul să pună la punct un fel de platformă prin care se va discuta cu regiunile și orașele despre ce se va face, nu despre ce s-a făcut. Iar în ce privește condiționalitățile macroeconomice, iarăși trebuie discutat. Aș vrea să știu care este procentul național de resurse angajate pentru sfârșitul lui 2013, adică ce va trebui restituit. Mulțumesc, doamna Irigoyen. Muchas gracias, președinte. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Foarte pe scurt. Aș dori să îi mulțumesc domnului ministru din italian pentru coeziune teritorială, pentru uh, prezentarea excelentă făcută și eu vin din Europa de Sud și mulțumesc pentru transparența și informațiile ample legate de uh, utilizarea banilor. Și în țara mea este greu să acționăm transparent în ce privește utilizarea acestor bani, dar dacă dorim ca cetățenii să se intereseze de Europa, atunci politica de coeziune trebuie să aibă în centrul atenției cetățenii. De aceea doresc să atrag atenția asupra faptului că atunci când stabilim fondurile următoare să existe sume suficiente și pentru categoria mijlocie de regiune regiuni, pentru că dacă aici nu se vor face progrese, și aceste regiuni vor regresa. Eu cred că și Italia trebuie să se angajeze să avansăm din acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult, domnul de Angelis. Câteva întări. În ce privește condiționalitatea ex ante eh, care a fost menționată, eh, cred că este bine să existe, dar aș vrea să știu care este punctul de vedere al guvernului, pentru că această condiție nu trebuie să aibă un, o funcție pugnitivă. Trebuie să se intervină și trebuie să poată să funcționeze o anumită flexibilitate. Cea de-a doua întrebare și arhitectura politicii de coeziune s-ar putea întâmpla ca uh, regiunile cele mai avansate să nu mai poată să dispună de fonduri și asta mă îngrijorează pentru că există o perioadă de criză și există dificultăți și pentru cei care trăiesc în uh, regiunile dezvoltate și aici trebuie să existe o creștere economică, trebuie păstrate locuri de muncă și cred că ar trebui să fim foarte precauți. Cea de-a treia întrebare se referă la domeniul cultural. Cultura și patrimoniul cultural uh, trebuie să fie păstrate în țara noastră. Uh, patrimoniul cultural constituie o bogăție și ar trebui să poată să creeze locuri de muncă, dar acest lucru nu s-a întâmplat, care este viziunea guvernului italian vis-a-vis -vis de cultură, pentru că este foarte important cum am putea exploata mai bine aceste resurse și, nu în ultimul rând, încă o întrebare. Apreciez mult activitatea desfășurată în ultimele luni. A existat uh, un uh, avans în ce privește uh, dezvoltarea, s-a progresat, chiar dacă uh, eforturile au fost foarte mari care s-au depus. Nu este vorba doar de cantitate, de pur și simplu de uh, cifre, dar trebuie stimulată competitivitatea, trebuie stimulată uh, dezvoltarea și din acest punct de vedere trebuie să ne gândim la lucrurile de muncă pentru tineret. Mulțumesc, domnule ministru, aveți cuvântul acum. Voi încerca să urmez aceeași schemă. Sunt de acord că uh, trebuie să existe priorități în domeniul investițional, pentru că altfel apar problemele pe care le-ați menționat și Uh, sunt uh, uh, bucuros că dumneavoastră acordați atenția acestui domeniu, că există o concentrare pe acest domeniu și cred într-adevăr că trebuie să exercităm în următoarele săptămâni o presiune mai mare în acest sens pentru a demonstra că noi putem să ajungem la o mai bună combinare între uh, opțiunile pe care le avem. Și Sigur că nu trebuie să riscăm să impunem regiunilor o tipologie de acțiuni care să fie inadecvată specificului acelei regiuni. Iar uh, ce vreau să spun prin uh, faptul că este nevoie de un uh, cadru strategic comun care să nu fie o vorbă goală. Iau exemplu celelalte întrebări legate de Italia. Eh, oare nu am eh, făcut un plan de acțiune prea amplu, nu ne eh, risipim concentrându-ne pe mai multe domenii? Nu. Nu cred că ne risipim întrebările. Concentrarea înseamnă să ai o strategie Uh, ținând seama de diversele tipologii de intervenție necesară. Dar întrebarea este, ai o asemenea strategie sau nu? Eu cred că noi avem o strategie, nu am timpul necesar uh, să intru în amănunte, dar aș fi foarte bucuros, având vedere uh, interesul care există, să ne întâlnim odată, să discutăm mai amplu problematica Italiei, pentru că prototipul pentru perioada 2000- 2014-2020 trebuie să existe. Deci nu pot să vă conving într-o secundă că noi avem o strategie. Dar uh, incluziunea socială nu înseamnă nimic uh, dacă nu uh, concretizăm intențiile. Gândindu-ne la analiza făcută pentru sudul Italiei, nu are rost să uh, furnizăm bani întreprinderilor uh, pentru lucrători dacă nu creăm uh, un sentiment de cetățenie, o conștientizare în sudul Italiei. Trebuie să învingem aici o fractură care există. Oamenii nu obțin ceea ce în alte regiuni din Europa se consideră a fi uh, o susținere normală. Deci noi trebuie să creăm acest sentiment de cetățenie care să valorifice măsurile care vin în favoarea cetățeanului. Pentru că noi trebuie să încercăm să evităm orice situații de excluziune socială. Trebuie să acordăm un sprijin pentru creșterea copilului, pentru, deci să beneficieze cetățeanul de ajutorul pe care îl acordăm noi acestei regiuni. Deci, iar Europa nu trebuie să uh, uh, ne uh, trateze pe categorii. Întrebări foarte specifice. condiționalitățile, cred că în anumite situații, din punctul meu de vedere, trebuie să uh, existe, în altele nu. Pentru că uh, dacă, sigur, nu se îndeplinesc anumite condiții și vedem asta în sudul Italiei, nu trebuie să um, virezi bani uh, pentru că există domenii în care, într-adevăr, nu există uh, condițiile îndeplinite pentru a te determina să cheltuiești măcar un ban. Sigur. Deci răspunsul în ce privește diversele condiționalități este depinde de la o situație la alta. Deci, uh, ceea ce vroiam să spun în legătură cu adiționalitatea. Consiliul afirmă că există un risc în ce privește exceptarea uh, regiunilor aflate în tranziție de la această adiționalitate. Eu cred că ele trebuie să fie incluse și în ce privește programele care este poziția Italiei față de regiunile aflate în tranziție. Această uh, problematică necesită în toate țările o atenție deosebită. Italia are posibilitatea ca uh, să se concentreze mai mult prin mijloacele proprii și prin mijloacele comunitare pe aceste regiuni. Bine înțeles că uh, având în vedere rețelele care funcționează în Italia, acest lucru este posibil și uh, Italia poate face acest lucru și din resurse proprii. Deci, în calitate de cetățean italian, poate că mi-ar conveni mai puțin, dar în calitate de cetățean european um, mi-ar conveni situația. Și după aceea, în ce privește cofinanțarea, există mari diferențe. Regula pentru cofinanțare pe plan comunitar pornește de la valori minime și Italia um, din păcate, a depășit uh, substanțial aceste valori minime. Conștientizăm acest lucru astăzi și, ca atare, trebuie să ne reorientăm, într-un fel să uh, ne întoarcem înapoi, dar nu am redus mijloacele, ci uh, le cuprindem în planul de acțiune. O chestiune dificilă legată de criză. Câte minute mai am? 3? 4? Deci, următoarea întrebare legată de criză. Aveți dreptate când spuneți că Italia uh, ține seama de situația de criză în deciziile pe care uh, le-am luat noi. De pildă, ne-am gândit la faptul că în sudul Italiei uh, au fost închise grădinițe și că nu s-au mai acordat ajutoare pentru persoanele vârstnice. Tocmai de aceea noi ne-am străduit ca oferta de servicii uh, esențiale să uh, fie îmbunătățită. E vorba de, într-adevăr, de servicii esențiale, nu de servicii suplimentare. Și inclusiv în ce privește grija pentru bătrâni există soluții. Iar în aceste zile ne întâlnim cu președinții regiunilor pentru uh, a ne pune de acord și pentru a lua măsuri minimale care să vină și în ajutorul întreprinderilor mici, de pildă. Ehm, o ehm, susținere a plăților a jumătate din costurile salariilor și altele, alte măsuri de genul acesta. Bun. Nu știu uh, dacă uh, uh, ministrul este acum mulțumit sau decepționat în legătură cu rezultatele obținute. Um, decepționat poate, pentru că nu știu dacă pot reveni la uh, una din reprezentările grafice pe care le-am avut înainte nu este chiar o curbă ascendentă, ci mai degrabă foarte plată, dar eu în calitate de ministru trebuie să constat totuși că principalele obiective au fost atinse, cel puțin în luna mai, pentru luna octombrie mai sunt 17 zile și cred că am putea să avem realizări îmbucurătoare în acest domeniu meniu. Oricum, este o dinamică care se realizează pas cu pas. Nu demonstrează neapărat că lucrurile din punct de vedere al administrației au ajuns la un nivel ideal. Nu sunt Uh, încă mulțumit, dar stabilindu-ne obiective care trebuie să fie atinse, cred că pas cu pas reușim să progresăm. Sunt încă nemulțumit, dar în același timp sunt convins că ne vom atinge obiectivele. Deci lucrurile pot fi privite poate din unghiuri de vedere ușor diferite. Iar în ce privește pierderile, un milion și jumătate în anul trecut, în legătură cu Pompei, s-a uh, deschis uh, primul din uh, cele cinci șantiere, iar asta se va întâmpla în decembrie, iar în ianuarie Sperăm să putem avea și rezultate ale lucrărilor din Pompei, cel puțin uh, în ce privește fondurile venite din Uniunea Europeană. De ce durează atât de mult? Pentru că Pompei uh, este situat într-una din regiunile sudice în care există, din păcate, și o mare infracționalitate. și președintele Monti a spus că trebuie să se creeze, în primul rând, garanții că nici un euro nu va ajunge în uh, mâinile celor dispuși să fraudeze. De aceea durează puțin. Iar în ce privește planificarea uh, până în 2015, uh, vom avea în luna următoare din partea guvernului un prim document care va fi supus dezbaterii publice și vom ține seama și de sarcinile din planul de acțiune. Pornind de la acest document, va exista deci această dezbatere publică. Președinte, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și în numele colegilor. Cum a spus și Ian, și mi-a spus și ministrului Hatzidakis, s-a amintit că este un membru al și domnul ministru Hatzicatis era un membru al Consiliului și dumneavoastră sunteți membru al Consiliului. Deci eh, sper că dumneavoastră eh, în Consiliu să susțineți și punctul nostru de vedere în clipa de față eh, suntem la mijlocul negocierilor în cadrul dialogului întâlnirii tripartite și ar trebui ca multe din chestiunile pe care le susținem noi până la urmă să găsească la o formulă de compromis. Sper ca și dumneavoastră să ne susțineți. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult, vă doresc toate cele bune și uh, poate că peste câteva luni veți reveni în mijlocul nostru și până atunci ne veți putea vorbi despre alte progrese înregistrate. It's amazing.